în procesul verbal al sesiunii nu se vor uh, înregistra obiecții, atunci aceste modificări sunt valabile. Comisia IMCO a transmis un corigendum la un text adoptat de Parlament și conformitate cu regula 231.4 a procedurilor, acest corigendum va fi aprobat dacă în curs de 24 de ore nu se face o cerere semnată de cel puțin 40 de membri uh, în contestarea acestui corigendum. Miercuri, împreună cu președintele eh, Consiliului, voi semna două acte